Bună ziua! În numele Comisiei pentru Dezvoltare a Parlamentului European, bine ați venit la audierea noastră cu privire la Palestina, construirea de punți pentru dezvoltare. Uh, Mă bucur uh, să văd uh, cât de mulți participanți au venit uh, la această întâlnire care abordează această chestiune delicată. Mă numesc Corina Crețu, sunt vicepreședinte a Comisiei pentru Dezvoltare și sunt responsabilă de reuniunea noastră de astăzi. De ce am întreprins această inițiativă? În primul rând, din două motive. S-au scris și s-au spus foarte multe despre Palestina și despre Orientul Mijlociu, s-a scurs foarte mult sânge. Însă astăzi, mai presus de toate, vrem să abordăm acest acest subiect dintr-o perspectivă de dezvoltare. Pe lângă aspectele politice, vorbim până la urmă de oameni. Milioane de femei, bărbați și copii care trăiesc în Gaza și um, Cisjordania suferă din, din cauza acestei crize. Uh, foamea, lipsa de apă și uh, salubritate sunt probleme de zi cu zi, iar situația umanitară este îngrozitoare. Există o lipsă cronică de spitale, medici uh, și asistente medicale, să nu mai vorbim despre școli și cadre didactice. Apoi, uh, rata șomajului crește. Mai presus de aceste dificultăți, aceiași cetățeni din teritoriile palestiniene ocupate nu au acces uh, la drepturi uh, umane, la drepturile omului de bază și suferă din cauza conflictului armat. Al doilea obiectiv al nostru pentru astăzi este să analizăm împreună cu oaspeții noștri obstacolele care stau în calea dezvoltării socioeconomice în teritoriile palestiniene ocupate. Sper că vom putea să abordăm acest subiect dintr-o perspectivă umană chiar, și chiar dacă nu putem să ignorăm și aspectele politice. Sper că vorbesc uh, în numele tuturor când spun că suntem deosebit de interesați astăzi să construim punți, pentru că altfel uh, nu vor fi decât vorbe pe hârtie. Cum pot uh, femeile și bărbații din Israel și din Palestina pot lucra împreună pentru a aduce prosperitate în această parte a lumii. Aceasta este o ambiție uh, plină de provocări, dar cred că dacă nu răspundem la această întrebare, nu vom primi răspunsuri adecvate. De aceea este important că această audiere are loc astăzi în cadrul Parlamentului European. Parlamentul a fost un uh, susținător activ al procesului de pace și dezvoltare în Palestina prin numeroase rezoluții uh, și prin activitatea diferitelor comisii, delegații și grupuri de lucru pentru Orientul Mijlociu mijlociu. Dimensiunea europeană este evident esențială în ceea ce privește teritoriile palestiniene. Uniunea Europeană a furnizat anul trecut um, jumătate de miliard de euro în cadrul unor programe de suport. Fondurile noastre au contribuit uh, la finanțarea unor domenii precum sănătate, educație, comerț, funcționari publici, familii vulnerabile, apă și așa mai departe. Cred că reconstruirea încrederii între cele două părți este foarte importantă pentru că altfel nu putem uh, avea în vedere dimensiunea economică. Știm care sunt uh, consecințele sărăciei. Extremiștii din rândul palestinienilor uh, au un rezervor foarte larg de recrutare pentru noi militanți și um, tinerii din Gaza și din Cisjordania nu au uh, nicio alegere decât să aleagă între șomaj sau să servească unei mișcări radicale. Cred că aceasta ar fi cea mai, uh, cu, cea mai cuvenită abordare de a reconstrui încrederea. Altfel, donatorii vor continua să furnizeze bani pentru școli, spitare, infrastructură și dezvoltarea uh, mediului de afaceri însă un conflict precum cel de, de la sfârșitul anului 2008 și începutul lui 2009 va distruge uh, toată toate eforturile în doar câteva zile. Astăzi uh, vom analiza aspectele umanitare și uh, modalitățile de construire de punți. Apoi vom avea 40 de minute de schimburi de puncte de vedere între vorbitorii noștri și uh, eurodeputați. În cea de-a doua sesiune de intervenții va sosi domnul Tony Blair. Apoi um, această um, a doua sesiune va fi uh, organizată în asociere cu Comisia pentru Afaceri Externe. Acum dați-mi voie să le urez un călduros bun venit uh, vorbitorilor noștri din prima sesiune, domnul Max Gaylor, care este coordonator umanitar din partea ONU pentru teritoriul palestinian ocupat, din partea Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umane. Domnul um, David uh, Sima, care este vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Israelo-Palestiniene, doamna Barbara Shenston, care este uh, field director pentru uh, Cisjordania și doamna, domnul Hanna Siniora, care de la Centrul Israelo-Palestinian pentru Cercetare și Informare, care este o instituție comună a israelienilor și palestinienilor dedicată soluționării conflictului, care are ca scop promovarea dialogului între societățile civile din Israel și Palestina. Îi dau acum cuvântul domnului Max Gaylor timp de 10 minute. Uh, thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, doamnelor și domnilor, onorați membri ai Parlamentului, dați-mi voie ca în aceste 10 minute să mă uh, refer la uh, faptul că vă pot vorbi atât din punct de vedere al dezvoltării, ca și coordonator din acest punct de vedere, cât și din uh, punct de vedere al uh, dezvoltării, pentru că sunt coordonator al uh, acțiunilor umanitare. Deci cunosc foarte bine situația din teren Barbara Shenstone, colega mea, care este șefa agenției din Cisjordania, ea vă va face o imagine mai cuprinzătoare. Eu vă voi spune câteva lucruri despre calendarul acțiunilor pentru dezvoltare. Secretarul uh, General ONU, Ban uh, Ki-moon, uh, a pornit într-o scurtă vizită în teritoriile ocupate din Palestina, însoțit de înaltul reprezentant Cathy Ashton. De asemenea, pe 19 martie a avut loc întâlnirea quartetului la Moscova, Iată deci o concentrare a acțiunilor uh, politice și a, a uh, atenției asupra acestei regiuni acum. Pentru că am menționat acest quartet, ar trebui să spun de asemenea că Uh, bănuiesc că știți ce uh, își propune acest quartet. La Moscova s-a hotărât uh, continuarea încurajării negocierilor dintre cele două părți pentru a ajunge la o soluție pașnică, sperăm, în viitorul apropiat. În ceea ce privește Gaza, secretarul general și doamna Ashton, cu câteva zile înainte, au vizitat regiunea. Cum aș putea eu să descriu situația de acolo? Aș spune, într-o singură propoziție, că este o situație socioeconomică uh, în deteriorare, cu consecințe severe din punct de vedere umanitar. Um, eu merg în Gaza în fiecare săptămână și cred că prima prioritate este acolo apa și uh, instalațiile sanitare. Sistemul funcționează, însă este extrem de fragil. Oamenii îl duc lipsă de uh, apă potabilă. Bazinul de apă care alimentează regiunea uh, este uh, format uh, din apă sărată, da? și uh, orice uh, acțiune de reabilitare a uh, sistemului ar dura în jur de 50 de ani. De aceea, sistemul de alimentare cu apă este foarte fragil. Apa din rezervoare devine din ce în ce mai sărată. Instalația nu suportă această cantitate pentru că în jur de 80 de milioane de metri cubi uh, de uh, deșeuri de canalizare se varsă în Mediterană în fiecare zi. Împreună cu uh, cei din Gaza am observat că nivelul de sărăcie se agravează încet încet dacă uh, în urmă cu câțiva ani uh, se uh, trăia la un nivel mediu, acum cam 80% dintre locuitorii din Gaza se bazează pe ajutoare umanitare pentru a supraviețui. Aceste ajutoare vin din partea Națiunilor Unite, din partea donatorilor internaționali, însă nivelul sărăciei continuă să crească. Comunitatea de afaceri face tot ce poate. Există activitate economică în Gaza. Chiar uh, zilele trecute am văzut uh, ceea ce aș uh, numi o revigorare a industriei cărămizilor. Se produce ciment din pietrișul din Gaza. Există deci ceva activitate economică, dar la un nivel foarte scăzut. Care e problema, într-un cuvânt, acest asediu? Dați-mi voie să descriu asediul pentru cei care nu știu ce înseamnă sau care sunt implicațiile sale. Există un zid care împarte uh, fâșia Gaza, care separă fâșia Gaza de Israel, Există de asemenea o barieră la granița cu Egiptul. Există de asemenea o blocadă navală asigurată de marina israeliană, iar, uh, bineînțeles, spațiul aerian nu este controlat de cei din Gaza. Iată, deci, acesta este un asediu. Pentru cei din Gaza, dacă s-ar ridica acest asediu, ar dura o vreme să uh, își revină pentru că dați voie să vă spun că în urmă cu uh, câteva zeci de ani, uh, comunitatea fermierilor din uh, Gaza exporta flori chiar și aici în Europa. Numărul de fermieri a rămas același, numărul pescarilor a rămas același, dar ei nu mai fac față. În 2009, ONU numai ONU a supravegheat uh, distribuirea de ajutoare în valoare de 450 de milioane de dolari. Aș spune că foarte puțin din acești uh, bani erau într-adevăr necesari. În ceea ce privește și Siordania, Situația este complicată, ca și în Gaza, poate că din uh, puncte de vedere diferite, dar și aici există restric- restricții foarte puternice asupra activităților economice. Există bariere care stopează dezvoltarea economică. În ceea ce privește ajutoarele umanitare, acestea n-ar trebui să fie necesare, dar la nivelul Organizației Națiunilor Unite se acordă o atenție sporită uh, uh, unei porțiuni de 60% din teritoriul Cisjordaniei care este controlat de Israel. Centrul acestei regiuni este Ierusalimul de Est. Aici uh, sunt uh, mii de copii care nu beneficiază de uh, posibilitatea de a merge la școală uh, cu regularitate, nu există școli, nu există profesori suficienți. Deci această zona a Ierusalimului de Est este o provocare din punct de vedere social și economic. În zona dintre bariera de uh, separare și linia verde, există o populație captivă, în jur de 10.000 de oameni care locuiesc aici și mult, uh, mult mai mulți uh, fermieri care au fost uh, prinși la mijloc între aceste linii de demarcații. Din nou, Barbara are, are mai multe detalii despre acest lucru. În ceea ce privește construirea statului uh, palestinian, uh, poate vă mai amintiți că premierul uh, israelian a anunțat o agendă a convorbirilor, a negocierilor în august anul trecut. El a spus că palestinienii pot să continue cu consolidarea instituțiilor statului și că acest lucru ar dura cam 2 ani. Unii au spus că este un termen optimist, alții au spus că e chiar idealist. Dar uh, noi, uh, cei de la ONU, credem și suntem de acord, de acord cu primul ministru că acest uh, proces de consolidare a instituțiilor, instituțiilor statului va uh, căpăta amploare. Ce s-a uh, obținut până acum? Mă voi referi pe scurt la uh, securitatea în uh, Cisjordania, în zonele controlate de palestinieni, în primul rând, uh, securitatea este mult mai bună acum și domnul uh, Blair probabil că se va referi la acest lucru. În uh, orașele palestiniene, în locuințele, în uh, localitățile palestiniene, Bethlehem, și așa mai departe, forțele de securitate palestiniene sunt active, iar nivelul infracțional nu este semnificativ. Iată, acest lucru este o încurajare pentru uh, afaceri și pentru dezvoltare. O, um, un nivel mai bun de securitate. În ceea ce privește uh, consolidarea instituțiilor uh, statului, liderii uh, autorității palestiniene au reușit să uh, consolideze o bază financiară foarte solidă uh, De aceea, donatorii internaționali uh, pot fi asigurați că banii pe care îi donează autorității palestiniene ajung la palestinieni. Pentru că acum putem uh, să știm unde se duc banii, pe ce sunt cheltuiți. Uh, și, în al treilea rând, primul ministru Fayad a reușit să implementeze proiecte pentru comunitățile din Cisjordania. Cred că au fost în jur de o mie de astfel de proiecte în 2009 care au costat câteva milioane de dolari. E vorba de construcția de drumuri sau de școli. Cred că timpul meu a expirat. Mulțumesc. Sunt sigură că veți mai avea ocazia să dezvoltați subiectul la rubrica uh, întrebări și răspunsuri. Domnul Sima. Mulțumesc foarte mult, doamna Grațu. Distinși uh, parlamentari, distinși uh, membri ai uh, Comisiei pentru Dezvoltare, distinși invitați, doamnelor și domnilor. Mă simt onorat să fiu astăzi aici ca reprezentant al comunității de afaceri israeliene ai căror membri se străduiesc să aducă pacea și prosperitatea în regiune. Trebuie să subliniez că nu sunt reprezentantul vreunei organizații politice și nu am niciun rol politic oficial. Sunt aici reprezentându-i pe cei care își doresc și visează la un viitor mai bun în regiunea noastră. Nu ne-am reunit astăzi aici pentru a vorbi despre istorie. Se pare că s-a pierdut microfonul. Sorry. Now, shall I start from the beginning? No, no okay. Deci să încep de la început? Nu. Dar, cum spuneam, ne-am reunit astăzi aici nu ca să vorbim despre istorie, fie ea modernă sau uh, antică, ci mai degrabă să analizăm viitorul din păcate, engleza mea nu este la fel de bună ca noastră, dar o să mă străduiesc. Deci, vrem să vedem ce se poate realiza de către toate părțile interesate pentru a încuraja cooperarea, în special cooperarea între palestinieni și israelieni. Dragi membri ai Comisiei și distinși invitați, ar trebui să fie extrem de clar că există modalități de a construi un viitor promițător pentru toți locuitorii din uh, Orientul Mijlociu. Într-adevăr, trebuie să creștem nivelul de conștientizare al tuturor subiectelor care ar putea duce la realizarea acestui vis. Nu trebuie să folosim sloganuri sau să mergem pe aceleași căi bătătorite. În urmă cu un an, mai mulți oameni de afaceri, printre care mă număr și eu, care reprezintă diverse organizații de afaceri din Israel, s-au reunit pentru a forma Camera de Comerț și Industrie Palestiniano-Israeliană, IPPC, organ... înregistrată ca organizație non-profit. Această organizație a fost uh, înregistrată și cu Ministerul de Justiție. Și aici am fost incluși Federația Camerelor de Comerț, Institutul de Cooperare Internațională Israelian, Federația Internațională, uh, Federația Israeliană, mă scuzați, uh, de Comerț și Industrie, Trustul Portland, Forumul Palestiniano Israelian și multe alte organizații ni s-au alăturat pentru a reuși să construim punți în scopul cooperării. IPPC-ul încearcă să uh, consolideze comerțul bilateral și investițiile bilaterale între palestinieni și israelieni pentru a promova ocaziile de afaceri și de comerț și pentru a crea o rețea socială mult mai bună și pentru a încuraja încrederea reciprocă între cele două popoare. De la înființarea sa, Camera de Comerț a fost, de fapt, o poveste de succes. Am mare încredere că domnul Tony Blair, care a fost uh, prezent la reuniunile noastre se va bucura să afle că am reușit să depășim foarte multe obstacole birocratice și să înregistrăm succese remarcabile. Și dați-mi voie să menționez doar câteva dintre acestea. Și voi începe cu IPPC. Cum spuneam, Camera, care este umbre, organizația umbrelă pentru celelalte pe care le-am menționat. O cooperare strânsă între uh, guvernul local din Janin și Camera de Comerț pentru a îmbunătăți cooperarea cu companiile israeliene și pentru a construi, pentru a înființa afaceri comune. Am lansat ghidul de afaceri palestinian care uh, face reclamă produselor palestiniene în, ă, fie în Palestina, fie în Israel, fie în restul lumii. Am avut de asemenea ă, întâlniri între oamenii de afaceri ă, și am discutat despre transporturi, vamă, standarde și așa mai departe. S-au inițiat reuniuni între oameni de afaceri palestinieni și israelieni. S-a înființat de asemenea un website al IPPC. A existat și un club uh, al micului dejun al IPPC, deci Breakfast Club, și unele dintre activități au fost inițiate de Centrul pentru Pace. Tinerii uh, palestinieni și israelieni au participat la ateliere de lucru comune intitulate Conducere inspirată, care au fost conduse de domnul Nicolas Gianni, din Regatul Unit. Prima reuniune la scară mare între palestinieni și israelieni în, în aproape un deceniu a avut loc în Jericho, un oraș care se află sub conducerea autorității uh, palestiniene și la care au participat mai bine de 125 de organizații pentru două zile de forumuri și conferințe bilaterale. Am avut de asemenea recent uh, două ateliere de lucru uh, legate de agricultură, ceea ce înseamnă și la care au participat și fermierii din Gaza. 25 de fermieri palestinieni din uh, Cisjordania participă la expoziția din 2010, expoziția de agricultură din 2010 din Ierusalim. Uh, au existat de asemenea reuniuni bilaterale la care au participat palestinianii și uh, israelienii pentru uh, profesioniști și au existat nenumărați oameni care au, traversat, au trecut din Cisjordania în uh, Israel. Am analizat și uh, standardele în ceea ce privește uh, etichetarea și ambalarea. Am avut și reuniuni între oameni de afaceri pentru cooperare în ceea ce privește externalizarea în domeniul textilelor, care este extrem de importantă. Uh, Forumul uh, palestino-israelian de afaceri, pe care probabil îl cunoașteți, este realizat în cooperare cu comunitatea de afaceri din uh, Suedia. S-au făcut uh, cercetări în ceea ce privește e-banking și agricultura. Din păcate, domnul Hulela cred că plănuia să vină astăzi aici, dar uh, el este oricum președintele acestei organizații. În decembrie 2009, Biroul de Statistică palestinian a realizat un studiu al um, domeniului de afaceri și a spus că procentajul de afaceri în Cisjordania care se așteaptă la o creștere a producției pe termen mediu, deci pe termen de șase luni, a fost de 44,6%, deci mai mare decât cei care se așteptau la un declin, ceea ce demonstrează că există un optimism crescut în Cisjordania și în Palestina din iulie 2009, atâta vreme cât uh, există mult mai mulți oameni care cred în dezvoltare. Continuând cu asemenea proiecte, vom putea construi mai multe punți și vom avea mai multe ocazii. Pentru că pacea pleacă de la uh, baza societății, deci în cazul nostru de la popoarele israelian și palestinian. Și ar trebui să vă mai spun un lucru. Pentru pentru a face ceva constructiv, trebuie să avem o fundație de egalitate adevărată. Eu, cel puțin, consider că avem multe de învățat de la vecinii palestinieni. Fără această reciprocitate, fără colaborare și fără înțelegere mutuală, nu vom reuși să facem nimic. 2,8 miliarde de euro reprezintă comerțul între autoritatea palestiniană și statul israelian este un fapt de netăgăduit și care nu trebuie trecut cu vederea. Foarte multă lume ar putea spune că situația strategică actuală duce la un dezechilibru uh, în, regiune. Toate aceste idei bune nu vor duce practic nicăieri, dar răspunsul meu la un asemenea argument este că nici eu și nici colegii mei care ne-am dedicat acestui scop nu putem gestiona uh, subiectele politice, politice internaționale care înconjoară Orientul Mijlociu. Ceea ce facem, ceea ce putem să facem și am vrea să facem este să creăm o nouă realitate în care pacea, stabilitatea și prosperitatea, precum și înțelegerea reciprocă, uh, câștigă. Și voi încheia spunând că, până la urmă, cheia visului nostru este de a construi afaceri comune pentru a facilita și a încuraja eforturile ambelor guverne către, către obținerea păcii în regiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Barbara Shenston, vă dau cuvântul. Good afternoon, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă aflu în fața dumneavoastră ca reprezentant al UNRWA, Agenția Națiunilor Unite pentru um, Întrajutorare pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Mijlociu. După cum știți, UNRWA a fost înființată acum 60 de ani ca o agenție temporară pentru a furniza sprijin și ajutor refugiaților, aproximativ 700 de mii la vremea respectivă, care um, fugiseră din Palestina istorică și care și-au uh, pierdut mijloacele de trai între 1947 1946 și 1948 în războiul care a dus la crearea statului Israel. Uh, sub mandatul adoptat de adunarea generală a ONU în 1949 și în absența unei soluții juste și durabile, UNRWA continuă să furnizeze protecție, ajutor și servicii de dezvoltare umană unui număr de 4,7 milioane de refugiați în cele cinci câmpuri de operațiuni din Orientul Mijlociu, Cisjordania, Gaza, Iordania, Liban și Siria. Ca director al UNRWA în uh, Cisjordania, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta despre perspectivele de dezvoltare ale acestei părți uh, a lumii. Comentariile mele se vor concentra pe Cisjordania pentru că aceasta este regiunea pe care o cunosc cel mai bine. Astăzi, UNRWA are în evidențe 771.000 de refugiați uh, în Cisjordania. Aceștia reprezintă aproximativ 30% din populația Cisjordaniei, care este de 2,3 milioane dintre aceste persoane furnizăm servicii uh, unui număr de aproximativ 600.000 de oameni. Uh, accentul și mandatul nostru se concentrează pe programarea pentru dezvoltare umană îngrijiri uh, de sănătate primare, educație ele elementară și servicii sociale pentru categoriile cele mai vulnerabile. De asemenea, avem, uh, un, uh, avem trei centre de pregătire profesională pentru tinerii șomeri și un mic spital. Pe lângă aceste servicii, din care majoritatea sunt furnizate în Orientul Mijlociu, UNRWA implementează mai multe programe majore de urgență în uh, Gaza și Cisjordania și mai recent și în Liban. Acestea se concentrează pe protecție, furnizarea de hrană, uh, furnizarea de mm, posibilități de muncă și alte inițiative de asigurare a mijloacelor de trai care au ca scop atenuarea impactului conflictului. Uh, UNRWA se așteaptă să cheltuiască în regiune aproximativ 500 de milioane de dolari adică aproximativ 362 de milioane de euro și în Cisjordania aproximativ 140 de milioane de dolari. Avem um, în Orientul Mijlociu 29.000 um, de angajați, iar 5.000 dintre aceștia sunt uh, profesori de școală elementară în uh, Cisjordania, iar majoritatea dintre ei sunt uh, ei înșiși refugiați. Să vedem care este situația astăzi. Refugiații palestinieni uh, din uh, Cisjordania continuă să trăiască într-o situație de criză umanitară și dezvoltare prelungită cu oarecare perspective de îmbunătățire în 2010. Pentru majoritatea refugiaților care sunt uh, printre cei mai vulnerabili și mai săraci palestinieni din Cisjordania, situația rămâne semnificativ neschimbată și mm, în mare măsură dificilă. Uh, principala problemă a crizei este ocupația militară continuă a Cisjordaniei. Fragmentarea teritorială, restricțiile în calea circulației uh, bunurilor și persoanelor înăbușirea creșterii economice și violența sistemică și insecuritatea continuă să definească viața um, în Cisjordania pentru prea mulți palestinieni, inclusiv refugiați. Este adevărat că în 2009 au fost raportate semne de uh, creștere economică în paralel cu atenuarea unor restricții uh, de circulație internă. Aceste evoluții sunt binevenite, însă trebuie privite ca atare eu cred că este prea devreme să sărbătorim. În momentul de față, semnele pozitive ale activității economice crescute sunt uh, minore și uh, localizate. Mi-e teamă că tendința generală spre de-dezvoltare continuă. Așa cum mi-a spus uh, guvernatorul din Nablus săptămâna trecută, da, este ușor ca palestinienii să uh, iasă și să intre în orașul Nablus. Există mai multă activitate economică, însă schimbările sunt mici, iar investitorii încă nu au încredere să se întoarcă. Deși unele puncte de control uh, au fost uh, desființate, el uh, a atras atenția asupra unor puncte de control temporare sau volante. Guvernatorul mi-a spus că are încredere că mm, siguranța va crește datorită forțelor de securitate mai bine antrenate palestiniene sau PSF. Totuși, el a deplâns faptul că forțele de apărare israeliene continuă să facă raiduri în zonele rezidențiale și îi vânează pe cei pe care îi consideră dizidenți, subminând astfel forțele de securitate palestiniene el a menționat modul în care sistemul de control permise uh, raiduri uh, inopinate puncte de, de control pe drumuri uh, sunt mai puternice ca oricând. Acești factori au uh, au condus uh, la o constatare din partea Băncii Mondiale și anume că este prea devreme să concluzionăm că semnele noii activități economice din Cisjordania, deși se pare că s-a înregistrat uh, o creștere a PIB-ului, reprezintă o tendință spre uh, o creștere economică durabilă. Cea mai mare parte a creșterii a fost generată de cheltuielile donatorilor, menite să atenueze impactul războiului de anul trecut din Gaza. Poate că această creștere nu este durabilă. Recunoaștem de asemenea că autoritatea palestiniană se confruntă anul acesta cu un deficit important este nevoie de un mediu care să ducă la creșterea sectorului privat și la un comerț real între țările și regiunile dincolo de Cisjordania. Chiar și cu o oarecare circulație internă, accesul la piețe în afara Cisjordaniei, în Gaza, în Israel și în alte părți este în continuare limitat sever și se pare că nu se deschide. Este nevoie așadar de o schimbare majoră în ceea ce privește regimul barierelor și uh, controlului. Iată ce, de ce avem nevoie dacă vrem să dacă vrem să aducem o recuperare în urma uh, dezastrului. Trebuie să ne amintim că PIB-ul pe cap de locuitori a, a, căzut, a scăzut cu aproape o treime din 1999 încoace. Adevărul este că acest conflict continuu subminează uh, în mod sever um, viața palestinienilor, inclusiv pe cea a refugiaților. Rata sărăciei rămâne deosebit de ridicată în uh, rândul refugiaților. Rata șomajului este de asemenea um, îngrozitor de ridicată. Cele mai mari rate ale șomajului se întâlnesc în rândul tinerilor și în, acestea se înregistrează în uh, Hebron și în Calchilia, ambele zone fiind sever afectate de regimul um, uh, de închidere de blocadă. Apoi, uh, în unele comunități uh, de lângă zid, precum Bidu și Parta, ratele șomajului au trecut de 50%, iar persoanele din zona respectivă uh, depind de asistența constant în hrană, mijloace de trai și așa mai departe. De asemenea, securitatea alimentară mm, scade în foarte multe părți din Cisjordania. Există un uh, studiu recent uh, care a subliniat um, problemele severe ale um, comunităților din Beduin Herder care locuiesc în zona C. 79% sunt nesiguri în ceea ce privește hrana, 93% sunt uh, îndatorați, iar 20% nu au acces la credite aceștia sunt, iar indicatorii privind sănătatea sunt uh, alarmanți, 28,5% uh, la copii, 15,3% sunt uh, subponderali. Aceste rate sunt semnificativ mai ridicate decât restul populației din Cisjordania și sunt alarmante conform standardelor OMS. În ceea ce privește Ierusalimul de Est, acesta arată câteva semne de mm, uh, declin uh, economic și social progresiv. Părțile de est ale orașului sunt închise, sunt izolate și mai mult de restul Cisjordaniei și există tot mai puțin spațiu pentru ca palestinienii să trăiască și să prospere. Ierusalimul de Est um, devine tot mai riscant, spune un coleg uh, palestinian de la UNRWA care a analizat această situație în ultimii zece ani. Violența și insecuritatea continuă să fie probleme majore. Există confruntări armate și nearmate, uh, violență, uh, cazuri de, de demolări și o mm, slăbiciune a legii și ordine și a ordinii. Oricum uh, există um, probleme în majoritatea acestor zone. Oricum, infracționalitatea este problematică în uh, diferitele jurisdicții ale forțelor de securitate. Climatul actual de incertitudine la nivel politic, posibilitatea uh, reconcilierii, problemele legate de viitorul uh, conducerii autorității palestiniene când, se vor, când vor avea loc alegeri, toate acestea au un impact asupra mediului social și de securitate și afectează perspectivele mm, economice. Din cauza mm, lipsei de perspective, oamenii sunt foarte suspicioși în ceea ce privește calcularea șanselor. Cel mai uh, recent raport al uh, Băncii Mondiale arată că extinderea regimului de barieră și matricea de control uh, care o însocește, precum și restricțiile de dezvoltare în zona C, subminează perspectivele și durabilitatea creșterii și dezvoltării economice în Cisjordania. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vrem să vedem evoluții reale, pozitive pe teren, nu doar niște evoluții um, slabe, dacă vrem ca procesul de dezvoltare și de sărăcire să fie inversat. Vrem uh, ca oamenii din Palestina să fie abilitați să-și gestioneze propria dezvoltare pe un teritoriu viabil. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită Ierusalimului de Est, unde pacea socială și perspectivele de dezvoltare economică sunt în balanță. Trebuie să continuăm să sprijinim realizările pozitive ale autorității palestiniene și să menținem încrederea în intențiile sale de a construi uh, pacea în armonie cu vecinii săi. Vrem să instaurăm de asemenea procesul de pace. Acesta este elementul esențial. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hanna Signora din partea um, Centrului Israelo-Palestinian pentru Cercetare și Informare. Vă rog. Good afternoon, everybody. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am fost invitat la această audiere de la centrul care îi sunt uh, președinte, dar am, am și alte calificări. Sunt membru al Consiliului Național Palestinian, un uh, parlament palestinian care alege uh, conducătorii Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dar pentru că această audiere se referă la uh, dezvoltarea economică, trebuie să vă spun că îmi reprezint poporul palestinian ca președinte al Consiliului Economic și Social din Palestina și în același timp președinte a uh, Camerei de Comerț uh, palestiniano-europene. Ca reprezentant al Centrului uh, Israelo-Palestinian pentru Cercetare și Informare, aș începe prin a spune că uh, noi, uh, palestinienii, încercăm să arătăm lumii că suntem gata să muncim în toate domeniile, să lucrăm împreună cu vecinii uh, israelieni pentru că dorim să punem capăt acestei ocupații, să ajungem la uh, punerea în aplicare a acestei soluții cu două state independente care trăiesc uh, alături în înțelegere. Din punct de vedere economic, pentru că despre asta vorbim astăzi aici și sunt uh, recunoscător uh, colegilor uh, de la uh, Agenția ONU care au uh, explicat foarte bine situația din Cisjordania și Pâșia Gaza. Uh, noi uh, încercăm să dezvoltăm economia palestiniană. Iar acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că dorim să fim autonomi, să putem să ne ocupăm de propriile noastre uh, nevoi în contextul acestei ocupații foarte restricte, noștri au spus deja ce se întâmplă în Fâșia Gaza, în Cisjordania. În ciuda acestor uh, lucruri, am uh, înființat acest forum de afaceri israelo-palestinian împreună cu domnul Simha, cum spunea și dânsul, prin intermediul căruia încercăm să depășim unele obstacole în calea dezvoltării de afaceri. Se știe că avem mai mult de 660 de uh, puncte de control care împiedică, uh, care pun uh, uh, piedici libertății de mișcare. Pentru că asta este o problemă esențială, libertatea de mișcare. de curând am uh, avut o întâlnire cu vicepremierul uh, actualului cabinet, persoana care se ocupă de dezvoltare economică și relații internaționale. Numele său este domnul ministru Silvan Shalom. Și am uh, stat de vorbă pe trei teme principale. Prima, acces și libertatea de mișcare. I-am spus că primul ministru uh, israelian vorbește despre pace economică. Nu suntem împotriva acestui concept, dar vrem să existe un proces foarte serios de dezvoltare a economiei palestiniene. S-a spus uh, și aici că uh, premierul uh, nostru Salam Fayyad a propus un plan de dezvoltare în august uh, anul trecut pentru dezvoltarea infrastructurii și reforma instituțiilor statului. În ciuda acestui plan, în ultima perioadă a reușit să implementeze doar în jur de 1050 de proiecte. În uh, primele două domenii, A și B, dar nu și în domeniul C, în zona C. Majoritatea Cisjordaniei este în prezent sub control israelian, sub control militar zonele A și B reprezintă mai puțin 40% din Cisjordania. În zona A ar trebui să avem uh, securitate de plină și putere administrativă de plină. Ar trebui să putem uh, uh, pentru zona B să împărțim aceste responsabilități cu Israelul. Iar în zona C, care reprezintă mai mult de 60% din teritoriul Cisjordaniei, nu avem niciun fel de control. Această zonă este totalmente sub controlul Ministerului Apărării din Israel și a IDF-ului. Există o așa zisă administrație, dar în această zonă noi avem nevoie de permise, de călătorie, de autorizații și așa mai departe. I-am spus primului ministru Silvan Shalom că pentru a putea să devenim uh, autonomi uh, trebuie să înlăturăm aceste blocaje rutiere uh, în uh, guvernul Netanyahu a eliminat o parte dintre ele, dar nu este suficient pentru a putea face afaceri. Uh, trebuie de asemenea să ne controlăm frontierele. Nu avem niciun control asupra frontierelor cu Egiptul. Acolo există o zonă închisă, Fâșia Gaza, uh, în pe frontiera cu uh, Iordania, de asemenea, controlul militar uh, israelian este prezent. Noi, știți, dacă dorești să faci afaceri, trebuie să exporți. Trebuie să poți face acest lucru în mod uh, liber. Fiecare obiect exportat din Palestina trebuie să treacă printr-un control de securitate. Și dacă toate aceste obstacole nu sunt înlăturate, nu se va întâmpla nimic. Voi, voi da un exemplu. Avem în Palestina o, o facilitate industrială în zona Ramala și am dorit să exportăm către Uniunea Europeană. Dar pentru a exporta în Uniunea Europeană trebuie să avem posibilitatea ca produsul să treacă de la Ramala către Uniunea Europeană fără ca coletele să fie deschise. Cu restricțiile impuse de Israel, aceste produse trebuie deschise la insistențele autorităților israeliene. se deschid uh, containerele, se verifică marfa, se închid acestea, se sigilează și uh, se trimit mai departe. Dar întreprinzătorii noștri au uh, trebuit să mute uh, această industrie farmaceutică în Malta pentru a putea exporta în Uniunea Europeană. Dorim să dezvoltăm uh, turismul și afacerile în alte domenii. Lucrăm uh, foarte strâns cu autoritățile israeliene în industria turismului, pentru că această industrie este una dintre cele mai importante căi de procurare a devizelor liber convertibile. Pentru moment este greu pentru ministrul nostru uh, al turismului, o doamnă foarte drăguță care uh, trăiește la Bethlehem și lucrează împreună cu ministrii israelieni ai turismului. Ei bine, cum ar putea ea să lucreze cu domnul Avigdor Lieberman. Doar îl cunoașteți la fel de bine ca mine. Cred că avem nevoie, așa cum îi spuneam și premierul, premierului Shalom, avem nevoie de punerea în aplicare a planului de dezvoltare a doctorului Fayad, de o economie a păcii, pentru că dacă vrem ca acest uh, plan să funcționeze, trebuie să permitem uh, autorității palestiniene să uh, dețină controlul zonei C, pentru că acolo este singura zonă în care ne putem extinde. În zona B iarăși, n-am să vorbesc despre zidul uh, înălțat acolo, n-am să vorbesc despre confiscările de terenuri, dar singura zonă care rămâne pentru ca comunitatea de afaceri palestiniană să se poată dezvolta este zona C și ca să putem utiliza potențialul acestei uh, zone trebuie să avem acces acolo. Chiar și uh, premierul nostru, dacă nu are posibilitatea de a construi acolo, nu va putea să își uh, țină partea sa de promisiune în ceea ce privește planurile de dezvoltare. Acestea sunt uh, problemele noastre în momentul de față. Cea mai importantă, poate, este și a Gaza. Domnul uh, Silvan Shalom a luat la cunoștință de acest uh, lucru. Noi am spus foarte clar, vreți să-i pedepsiți pe cei din Hamas, dar nu este uh, corect să pedepsiți un milion și jumătate de palestinieni din fășia Gaza, pentru că de fapt nu dați în Hamas, ci dați în poporul palestinian. Aici șomajul este de peste 50%, 80% dintre familii trăiesc sub pragul de sărăcie și mai mult în Gaza există un număr de um, facilități de producție importante care însă nu pot să uh, procure materii prime. Acestea au dat faliment, a trebuit să își concedieze angajații deci în loc să îi ajute pe palestinienii din uh, fâșia Gaza să crească din punct de vedere economic, aceștia sunt lăsați fără posibilitatea de a câștiga. Până la urmă, uh, contrabanda care se desfășoară între Fâșia Gaza și uh, teritoriile israeliene este o sursă de venit pentru Hamas. Dacă s-ar permite circulația în mod legal, această sursă de venit ar reveni poporului palestinian. Mai mult de jumătate dintre palestinieni, dintre bugetul, uh, din bugetul autorității palestiniene, la Ramala, 120 de milioane de dolari în fiecare lună sunt alocați pentru uh, satisfacerea unor nevoi de ordin umanitar și pentru plata uh, funcționarilor uh, publici. În fiecare an, un miliard și jumătate de dolari de asistență din partea autorității palestiniene de la Ramala merge către fâșia Gaza, către frații noștri de acolo. Premierul nostru a anunțat că anul acesta vom putea să reducem cheltuielile cu 10%. E vorba de bugetul pentru sprijin. Anul trecut am avut nevoie de un miliard și uh, jumătate de dolari, dar toți acești bani au plecat către fâșia gază. Anul acesta avem nevoie doar de 1,2 miliarde de dolari majoritatea banilor vor merge către fâșia uh, Gaza, dar 300 de milioane vor rămâne la bugetul autorității palestiniene. pentru a încuraja relansarea economică din fâșia uh, Gaza și Cisjordania. Ne așteptăm la o ușoară creștere anul acesta pentru că noi uh, dorim să putem să ne folosim de potențialul teritoriului uh, pentru a contribui la dezvoltare. Dar vreau să vorbesc și despre Ierusalim înainte de a încheia, pentru că este un subiect drag uh, sufletului meu. Doar două minute vă mai răpesc. Ierusalimul a fost întotdeauna uh, legat de uh, așezările israeliene. Acest lucru nu se mai poate întâmpla. În ultimii doi ani, uh, în interiorul Ierusalimului s-au creat uh, linii de demarcație. Palestinienii sunt uh, evacuați din casele lor pentru că se spune, deși nu este demonstrat, că casele în care aceștia locuiesc au aparținut odată israelienilor. E vorba de zona de lângă drumul Hebronului. Noi ar trebui să ne cerem înapoi uh, locuințele din Ierusalimul de vest, aceste chestiuni sunt uh, provocări și de aceea procesul de pace care ar fi trebuit să înceapă de curând nu progresează deloc și cu aceasta vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum avem la dispoziție mai puțin de jumătate de oră pentru a pune întrebări. Cred că ar fi mai bine dacă ne prezentăm și spunem de la ce comisie sau delegație suntem și cui adresați întrebarea și vă propun să avem uh, blocuri de câte trei întrebări uh, la un loc. Doamna Bernal Matu, prima întrebare. Doamna Bernard Rabatu, sunt membră a Comisiei AFET și a Adunării Parlamentare Euromediterana. mediterana deci din partea grupului verzilor. Aș vrea să vă spun un lucru și anume că procesul de pace nu poate să fie decât un proces de decolonizare și cred că este important să spun acest lucru. Astăzi ne aflăm într-o politică de colonizare continuă și feroce din partea guvernului uh, lui Netanyahu și Liberman. Comerțul nu poate să facă să fie obiectul păcii. Nu, este, nu, poate, de, nu poate fi decât un instrument pe a, pentru a ajunge la pace. Trebuie, în primul rând, să aibă loc un proces de decolonizare. Am o întrebare legată de decizia luată de Curtea Europeană de Justiție pe 26 februarie și care concluzionează că serviciile vamale europene nu pot acorda regim preferențial mărfurilor din Cisjordania dacă vin cu certificat uh, palestinian. M-am dus în uh, Gaza în ianuarie și m-am întâlnit cu mai mulți interlocutori, printre care și reprezentantul UNRWA. Salut uh, ceea ce faceți dumneavoastră în Cisjordania și Gaza. Și în cadrul întâlnirii respective mi-am dat seama de două lucruri. Pe de o parte că produsele care sunt uh, agricole, de exemplu căpșunile produse în Gaza, fac obiectul unor deturnări și sunt uh, impuse, iar pe etichetele acestor produse se menționează produse israeliene, ceea ce nu este cazul. Deci există o problemă referitoare la etichetare și uh, produsele fabricate pe teritoriul palestinian. A doua întrebare a mea se referă Bun, mă opresc aici. Mr. Enciu. Domnul Enciu. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt membru în Comisia ITRE și aici sunt în calitate de membru al Delegației pentru Palestina Procesul de pace din Orientul Mijlociu reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și este evident că Uniunea Europeană trebuie să se implice mai hotărât în acest proces. Un aspect deosebit de important în colaborarea dintre Uniunea Europeană și Palestina este cel economic și asistență umanitară. Țin să reamintesc că Uniunea Europeană este partenerul comercial principal nu numai al Israelului și autorității palestiniene, dar și al Siriei, Libanului, Egiptului și Arabiei uh, Saudite. Uniunea Europeană este principalul donator pentru autoritatea palestiniană cu alocație anuală de peste un miliard de dolari. De asemenea, o contribuție financiară substanțială este acordată de către Uniunea Europeană și țările mediteranene prin intermediul politicii europene de vecinătate. Important, consider eu că politica economică a uniunii europene în zonă trebuie meninută i încurajată chiar dacă conflictul nu s a încheiat. sunt convins că negocierile nu pot progresa atâta timp cât unul dintre actorii principali se confruntă cu o gravă criză economică i umanitară i implicit cu riscul, riscul radicalizării populaiei. considerai că redresarea economică financiară socială a teritoriilor aflate sub autoritatea palestiniană reprezintă un factor esențial pentru încetarea ostilităților? Vă mulțumesc! Spoštovani, jaz bom govoril po slovensko. Distinși membri, voi vorbi în slovenă. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-ați oferit-o de a discuta despre un aspect foarte important uh, și anume acesta al conflictului israelo-palestinian și mă refer în principal la aspectul construirii de punți pentru progres economic și pentru recuperare economică. Cred că aceasta este o ocazie unică și una deosebit de importantă într-un fel, uh, sunt pus la încercare. Dacă uh, este dacă se cade să deschid și o altă dimensiune, dar sigur nu mă pot abține, așa că ceea ce a spus domnul Siniora este esențial, adică tot ceea ce discutăm, fie că este vorba de aspectele de securitate sau de aspectele economice, au sens numai dacă plasăm această discuție în contextul a două state suverane care trebuie să iasă din acest proces, să trăiască în pace, să se recunoască unele pe celelalte și să garanteze securitatea și progresul. Orice altceva, orice care este scos din acest context, prezintă o importanță secundară, într-o oarecare măsură. De aceea, Cred că avem suficiente motive și am auzit uh, unele dintre argumente prezentate astăzi să ne îndoim că situația din teritoriile ocupate se îmbunătățește și că Israelul intenționează să își uh, să își să renunțe la rolul său din regiunile ocupate. Uh, așa cum s-a spus și astăzi, există controle care limitează libertatea de circulație. Însă toate aceste aspecte sunt o condiție preliminară pentru o dezvoltare economică normală. O astfel de politică probabil va trebui să fie continuată. Am să mă opresc aici pentru că nu cred că are rost să discutăm într-un astfel de context. Doar aș vrea să salut bunăvoința ambelor părți și reprezentanților părții israeliene și palestiniene. Însă întrebarea mea și am să pun doar o singură întrebare, chiar dacă rămân foarte multe întrebări deschise. Uh, și uh, la care ne gândim în permanență. Cum stau lucrurile cu accesibilitatea la ajutoarele umanitare? Am făcut câteva vizite în Orientul Mijlociu și mi s-a spus de fiecare dată că autoritățile israeliene exploatează funcția de control pentru a limita accesul la asistența umanitară, în sensul că inventează tot felul de trucuri uh, birocratice, de exemplu, schimbă lista bunurilor care pot fi furnizate, fac aceste schimbări peste noapte și bineînțeles că aceasta pune la grea încercare activitatea organizațiilor umanitare. Este adevărat sau nu acest lucru și aș vrea să aud un răspuns de la cei care se ocupă de furnizarea de asistență umanitară zilnic. Mulțumesc. Poate că unul dintre invitații noștri ar vrea să răspundă la unele dintre aceste întrebări pentru că uh, nu au fost adresate direct uh, cuiva anume. more especially about the Gaza Strip. Uh, look. Cred că cu siguranță în condițiile actuale dezvoltarea este foarte dificilă. În pofida dificultăților însă încercăm să um, facem eforturi în acest sens. Totuși, în situația actuală de lipsă de acces și îngrădire a circulației și în ciuda unor uh, pedepse corectoare care sunt aplicate în fâșia Gaza, este foarte dificil să ne imaginăm că vom putea să ne dezvoltăm infrastructura economică. Dacă pot să spun astfel, uh, am aflat-o de la locuitorii din Gaza, uh, fâșia Gaza vrea să devină un fel de Andorra. Ei nu pot uh, să producă, ei vor doar să devină un uh, post de comerț. Erau, au fost un post comercial sub egipteni. Toți egiptenii mergeau la cumpărături în fâșia Gaza iar Gaza a prosperat ca urmare a acestui comerț. Cred că acest exemplu poate să fie continuat și în viitor Însă nu putem să o facem acum pentru că nu avem pace. Dacă ocupația încetează, dacă se instaurează pacea, cred că Gaza uh, cred că locuitorii din Gaza îi vor uh, primi cu brațele deschise pe cei din Cisjordania și pe cei din Egipt și din potrivă vor vrea să facă comerț și cu israelienii, pentru că uh, în vremurile când lucrurile mergeau mai bine, chiar și israelienii veneau să-și facă cumpărăturile în fâșia Gaza. Um, yes, humanitarian access is... Da, e greu uh, pentru ajutorul umanitar să ajungă, mai ales în Gaza. Și uh, am să rog și pe Max să spună câteva cuvinte. E greu însă de ajuns și în Cisjordania și de intrat și de ieșit. Există restricții chiar și pentru personalul nostru să se miște în uh, Ierusalimul de Est. Există foarte multe uh, puncte de control. Uh, și cred că, de asemenea, guvernul israelian înțelege că este, uh, pe de altă parte, foarte importantă activitatea pe care noi și alte agenții o desfășurăm. Noi am încercat cel puțin să le atragem atenția asupra acestor aspecte. Problema pentru Gaza este foarte serioasă, Max. Da, foarte pe scurt. În ceea ce privește Gaza, ca și Barbara, aș spune că un uh, număr destul de restrâns de uh, articole alimentare, uh, ajutoare și bani pătrund în fâșia Gaza. 25-30 de articole dar înainte de blocad era vorba de mii, 5-6 mii de articole care circulau. Acest uh, comerț s-a oprit și ca să vă dau cel mai simplu exemplu, cimentul și uh, fierbetonul uh, nu sunt permise pentru uh, fâșia Gaza. Nu au acces în fâșia Gaza. Uh, mulțumesc. Uh, mai avem 5 sau 6 întrebări. Vă propun să le ascultăm pe toate, după care oaspeții noștri le vor uh, răspunde. <clears throat> înainte de a începe a doua secțiune a întâlnirii noastre de azi. Da, mulțumesc. Am uh, avut uh, ocazia să vizitez Gaza în urmă cu câțiva ani. Cineva a spus aici că situația se deteriorează. Mă întreb ce anume poate să meargă mai rău, uh, dat fiind stadiul de dezvoltare actual. S-a vorbit uh, poate despre uh, uh, problema pe care o ridic eu acum. E vorba de veniturile comune din comerț, care este suma la începutul anului 2010 și ce înseamnă asta prin raport cu bugetul pus la dispoziția autorității palestiniene atât pentru Cisjordania cât și pentru Gaza. Mulțumesc uh, pentru concizie. Mai avem mai puțin de 10 minute pentru întrebări și răspunsuri. Domnul Svensson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles, suntem perfect de acord Într-adevăr, cu toții speram să fie două țări care să poată conviețui în pace și nu vreau să revin asupra ceea ce s-a spus deja, dar aș dori să pun o întrebare destul de specifică. Știm că Hamas este caracterizat drept o organizație teroristă și atunci când vorbim despre dezvoltare economică, există aceste neînelegeri între Fatah și Hamas și au existat diferențe în dezvoltare între Egipt și Gaza din cauza uh, modului în care Hamasul guvernează fâșia Gaza. Știm că fâșia Gaza juca un rol uh, extrem de important comercial uh, pentru Egipt și acum nu se mai întâmplă așa și m-ar interesa să aflu mai multe din această perspectivă. Ce anume împiedică dezvoltarea economică și care sunt obstacolele uh, faptul că Hamas administrează fâșia Gaza și faptul că există această uh, tensiune între Hamas și uh, Fatah? Mulțumesc, doamnă președinte. Am vorbit despre. Am luat parte la o reuniune uh, în ceea ce privește egalitatea de gen în uh, Orientul Mijlociu. Uh, Uh, la care am avut și reprezentanța ai quartetului și acolo s-a făcut o imagine foarte clară a situației uh, pentru că nu mai am foarte mult timp la dispoziție pentru uh, găsirea unei soluții. Populațiile din ambele țări sunt sătule, nu au niciun fel de perspectivă de viitor și societatea civilă nu pare să fie dispusă să aibă o contribuție. Uh, reprezentanții uh, diverselor organizații ne-au spus clar care, cât de rea este situația în Gaza și în Cisjordania și am văzut cu ochii mei acest lucru. Cum rămâne cu disponibilitatea politică de a acționa? cum am putea profita de această disponibilitate politică pentru a aduce oamenii mai aproape? Aceasta este o întrebare pentru cei doi domni. Domnule Signora, uh, care sunt măsurile politice care ar putea să fie uh, luate în Israel și în Palestina, astfel încât să se poată ieși din acest impas care este rolul politic care trebuie să fie jucat de Uniunea Europeană în afară de ajutoarele umanitare pe care le oferă și ce se poate face de către palestinieni, în special pe ELO, atunci când vorbim despre problemele cu care se confruntă palestinienii. Încă trei întrebări, domnul De Rosa, domnul Deva și domnul Arsenis. Vă mulțumesc. Cred că eu urmam, nu? Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că preedintele delegaiei delegației Parlamentului la Consiliul uh, cu Palestina sunt, fac parte și din grupul, din uh, Comisia uh, privind Orientul Mijlociu și am vizitat cisiordania și Gaza în luna decembrie și în luna februarie anului trecut, imediat după atacul care a avut loc în fâia Gaza și ceea ce îmi spuneți dumneavoastră astăzi, uh, din ceea ce îmi spuneți, uh, nu este nicio diferență față de situația care exista în urmă cu un an. Și cred că este scandalos acest lucru, pentru că Uniunea Europeană are o relație puternică economică și politică cu Israel este practic cea mai importantă țară pentru noi în afara de Uniunea Europeană. Deci, practic, ar trebui ca Uniunea Europeană să poată să reușească să convingă Israelul să îmbunătățească situația existentă în Cisjordania și în Gaza. Și cred că trebuie să ne concentrăm atenția asupra acestor lucruri de acum încolo, pentru că altfel mă tem că nu există nicio speranță pentru un proces de pace în regiune. Uh, Mă bucură uh, prezentările pe care le-am ascultat astăzi, în special uh, prezentările făcute de reprezentanții uh, domnului de afaceri, pentru că unul din grupurile cu care ne-am întâlnit în Gaza în februarie era Camera de Comerț din Gaza, a căror afaceri au fost distruse, care nu puteau face nici import, nici export, care plăteau prețul uh, inflaionist pentru materiile prime care uh, proveneau din uh, alte părți și li se părea îngrozitor de greu să producă ceva. Deci este evident că economia palestiniană, fie în Gaza, fie în Cisjordania, nu poate să prospere decât dacă există libertate de mișcare, libertate de a face afaceri, libertate de a importa și de a exporta. Deci este important ce faceți noastră să construiți punți, dar Trebuie să spun că asta este prima oară când v-am văzut aici, în afară de întâlnirea din februarie și cred că ar trebui să vă vedem mai des aici. Și asta ar atrage atenția asupra faptului că în alte părți din lume, spre exemplu în Africa de Sud, oamenii de afaceri au avut un rol crucial în modificarea politicilor guvernamentale și în deschiderea unor posibilități de pace în regiune. Deci cred că aveți un rol extrem de important de jucat și, de asemenea, se poate consolida această uh, relație dacă aveți relații mai bune și cu Parlamentul European. Suntem, din păcate, în întârziere, spune doamna președinte, și le propun colegilor să uh, le, dăm, le dau din nou cuvântul uh, experților noștri. <clears throat> Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă refer la două dintre întrebările adresate. Domnul Schulz, cred că a pus această întrebare. Și am să încep, de fapt, cu dumneavoastră. Comunitatea de afaceri din Israel de ani de zile a făcut afaceri foarte bune cu Gaza și cu Cisjordania. Noi uh, suntem dispuși să o luăm de la capăt, facem toate eforturile pentru a o lua de la capăt. Așa cum spuneam în intervenția mea, nu suntem politicieni, ci doar încercăm uh, să impulsionăm ambele guverne să, stea, să se așeze la masa discuțiilor, pentru că singura soluție este cea a discuțiilor. Și cred că trebuie să construim uh, căi de încredere și de respect reciproc, pentru că, la urma urmei, așa cum ați spus și dumneavoastră, afacerile afacerile pot să aducă oameni împreună și acesta nu este un slogan, este o realitate și chiar și după blocajul um, Gazei există oameni de afaceri care au păstrat legătura și care vorbesc la telefon și speră că legăturile se vor relua pentru că aceste legături uh, economice sunt benefice pentru ambele părți. Înțelegem care este situația acum în Gaza. Toată lumea este în așteptare și noi încercăm să mergem acolo și să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți situația. Și vă spun acest lucru în numele comunității de afaceri. Vă repet, nu sunt politician. Domnul Signora? cu privire la bugetul uh, palestinian, acesta este de aproape 3 miliarde de dolari. În ceea ce privește Hamas, Hamas uh, a venit, a ajuns la putere în, uh, prin alegeri, prin urnele de vot. Cred că ei au adoptat poziția um, aceasta prin boicotarea Hamasului. Cred că aceeași greșeală a fost făcută anterior cu Algeria în Algeria aveam uh, o structură asemănătoare cu PLO și când lumea s-a săturat, a ales pe altcineva, Partidul uh, Islamist din Algeria. FRN, uh, structura din țara respectivă, nu trebuia să lase la putere Partidul Islamist și chiar recent citam în ziare uh, că unii oameni au fost uciși pentru că nu i-au permis Partidului Islamist să conducă. Dacă Hamas, dacă Hamas ar fi putut conduce și ar fi moderat poziția. Sperăm că până la summitul uh, arab care va avea loc pe 28 luna aceasta, uh, procesul de reconciliere pe care îl conduce Egiptul va avea succes. Țin pumnii pentru asta, pentru că este singura soluție pentru ca oamenii noștri să progreseze, să meargă mai departe. Acum ce are de a face Uniunea Europeană cu, tot acest, cu toate aceste lucruri? A fost uh, foarte generoasă cu palestinienii ne-a oferit foarte mult, dar noi vrem ca Uniunea Europeană să se implice și la nivel politic. Recent a fost luată o decizie la Moscova de către Quartet și în acea decizie ei spuneau că în doi ani vor recunoaște un stat palestinian independent. Exact asta trebuie să facă Uniunea Europeană și Parlamentul European și anume ca în următorii doi ani, dacă procesul politic nu are succes, Uh, are succes să devenim independenți. În ceea ce privește comunitatea de afaceri, în pofida restricțiilor și în pofida acestor vremuri uh, dificile, uh, palestinienii nu au permisiunea să vorbească cu partea israeliană. Însă noi credem că partea economică a procesului poate să contribuie și de aceea trebuie să discutăm. Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor noștri. Luăm uh, o pauză de mai puțin de un minut uh, pentru a trece la a doua sesiune. Mulțumesc!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 Maybe press will help us to, to open our second panel. Poate că onorații reprezentanți ai presei ne vor permite să demarăm cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi. We come to our second... Iată că am ajuns la partea a doua această întâlnire este organizată în asociație cu Comisia Parlamentară pentru Afacerile Externe și n-am să mai trag de timp. Sigur că uh, un, uh, o mare parte a succesului de care se bucură întâlnirea noastră de astăzi se datorează fostului premier britanic uh, Tony Blair, care a zburat astăzi din Israel ca reprezentant special al quartetului în Orientul Mijlociu, el este familiar cu pozițiile părților implicate, cu obstacolele în calea găsirii unei soluții acceptabile. Când m-am gândit la organizarea acestui seminar, am pornit de la nevoia pentru o abordare cât se poate de neutră din punct de vedere politic. Totuși, există momente când abordările uh, politice duc într-o direcție greșită. De aceea noi ne concentrăm astăzi pe uh, aspectele legate de dezvoltare, de ajutor umanitar și economic în Gaza și uh, în Cisjordania. Suntem uh, bucuroși să ascultăm astăzi poziția domnului uh, Tony Blair, care ne poate da o idee, o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Și mulțumesc pentru ocazia de a fi astăzi aici și de a mă adresa dumneavoastră. Aș începe cu o descriere a situației din zonă și a activității noastre acolo. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Uniunii Europene pentru activitatea și sprijinul oferit autorității palestiniene Uniunea Europeană este cel mai uh, important donator internațional pentru această autoritate palestiniană și am să vă spun imediat cum se folosesc o parte din acești bani în folosul palestinienilor. S-a spus uh, aici că am uh, venit din uh, regiune, chiar acum am aterizat, uh, am avut discuții la Ierusalim ieri cu conducerea israeliană și în urmă cu câteva zile am mai discutat în triunghi și cu israelienii și cu palestinienii. Există două chestiuni esențiale. Prima, cum progresăm, cum uh, trecem de la o situație tragică care uh, s-a soldat cu uh, pierderea de vieți ale tinerilor palestinieni, cum trecem de la această situație, cum o depășim și începem negocierile politice. În al doilea rând, cum ne asigurăm că statul palestinian devine o posibilitate tot mai apropiată și mai reală, cum ne asigurăm că aspirațiile poporului palestinian uh, pentru un stat independent sunt uh, realizate. Ideea în aceste negocieri este de a îi aduce la, uh, de a apropia pozițiile palestiniene și israeliene a durat uh, luni de zile până când aceste uh, poziții uh, au devenit uh, poziții de uh, negociere. Mâine voi discuta despre aceste aspecte și cu președintele uh, uh Barack Obama la Washington. Din punctul de vedere al activității noastre, noi uh, ne concentrăm pe economia palestiniană, pe clădirea de capacități pentru autoritatea palestiniană. Și vreau să subliniez de la început de ce cred eu că această activitate, uh, o abordare de jos în sus, este uh, vitală. Adevărul este că dacă dorim să creăm uh, această soluție cu două state independente, singura bază pe care putem uh, lucra este cea uh, care garantează securitatea Israelului și pentru palestinieni înseamnă că li se va permite să aibă și să, uh, să aibă propriul stat, să-l guverneze, să fie independenți din toate punctele de vedere. Dacă realizăm acest lucru, atunci trebuie să instaurăm uh, statul de drept, uh, instituțiile statului, economia părții palestiniene. Acestea sunt esențiale. Noi ne ocupăm de aceste aspecte. La conferința de la Paris din 2007, această idee a fost lansată sub uh, conducerea Franței. Am uh, reușit să concentrăm atunci cea mai uh, importantă masă de donatori internaționali și ca rezultat al acestui, uh, acestei inițiative în ultimii ani s-au făcut, s a făcut progrese importante în clădirea instituțiilor palestiniene. În ciuda tuturor uh, obstacolelor, tuturor problemelor, uh, autoritatea palestiniană și premierul Faed uh, sunt angajați în foarte multe proiecte. Aici se simte și uh, sprijinul Uniunii Europene. În multe uh, localități din uh, Cisjordania, uh, poliția palestiniană reușește să păstreze ordinea uh, se instruiesc procurori palestinieni. În ultimul an aceștia au uh, avut de două ori mai multe cazuri decât uh, în ultimii zece ani. Deci, iată o, o creștere a capacității societății palestiniene, în ciuda tuturor dificultăților cu care autoritatea se confruntă. În același timp, a existat, într-o oarecare măsură, o relaxare a restricțiilor de acces și de uh, circulație. Sigur că multe restricții rămân. Vom încerca însă să continuăm cu reducerea acestora. Însă principalele artere nord-sud, de exemplu, uh, s-au uh, deschis mai multe uh, puncte de control în sensul că au devenit mai penetrabile. Economia palestiniană a crescut uh, în termen real cu 7% uh, în Cisjordania, dar rămân foarte multe lucruri de făcut și vreau să vă dau uh, o mică, o scurtă analiză. Doriți să ne întindem mai mult, mai puțin? Vreți să vorbesc 15 minute sau mai puțin? Eu pot să vorbesc cât doriți dumneavoastră. Sunt obișnuit Bun, 10 minute și apoi răspund la întrebări. Dacă punem în aplicare măsurile pe care uh, le gândim acum, uh, vom obține mai multă libertate și securitate pentru palestinienii din Cisjordania, uh, vom crea parcuri industriale și proiecte economice Deocamdată încercăm să obținem sprijin pentru cinci parcuri industriale, unele dintre ele chiar se vor deschide în următoarele luni. Există uh, planuri uh, cu uh, pachete integrate pe turism și alte proiecte economice care vor duce la creșterea locurilor de muncă, la prosperitate. Vom încerca să obținem modificări în ceea ce privește libertatea de acces și de circulație în zona C și sigur că sprijinim instaurarea statului de drept. Totuși, mai sunt foarte multe lucruri de făcut uh, în ceea ce privește Cisjordania, iar situația uh, din Gaza este foarte, foarte grea. Am spus-o și o spun din nou, e nevoie de o nouă politică în ceea ce privește Gaza, E adevărat că în ultimele zile uh, a apărut un pachet suplimentar de um, ajutoare umanitare care au uh, primit acceptul de a intra în Gaza. Însă economia de aici nu poate funcționa corect, uh, se, fac, se face contrabandă prin tuneluri și în aceste condiții afacerile legitime, legale din Gaza nu pot Uh, să se desfășoare normal, pentru că înflorește contrabanda. Trebuie uh, ca acest uh, factor economic să ajungă să contribuie din nou la dezvoltare. Am militat de asemenea pentru eliberarea anumitor prizonieri palestinieni, însă trebuie să mai muncim la modificarea regimului de detenție al acestor oameni. Ca să rezum, Există o problemă uh, politică pe termen scurt, cum aducem oamenii la masa negocierilor și mai există problema de termen lung și anume uh, statul de drept, securitatea, dar și o întreagă panoplie de instituții ale guvernului care să ducă la ridicarea restricțiilor și la încurajarea uh, în final a economiei palestiniene. În final, v-aș spune că, după părerea mea, până în uh, evenimentele, până la evenimentele care au venit în anul 2000, ar fi fost poate posibil să ajungem la, o, uh, la un acord care să ducă în final la crearea unui stat palestinian. Și apoi, odată atins acel acord, puteam să um, adaptăm realitatea. Cred însă că după încetarea, după întreruperea negocierilor de pace din anul 2000, realitățile sunt astăzi diferite și dacă nu vom putea să construim un stat palestinian de jos în sus, nu vom putea să o facem nici de sus în jos. Și mi-e teamă că asta este poziția în care ne aflăm astăzi acest quartet, dar și Uniunea uh, Europeană nu uh, au aici activități periferice, tangențiale, ci uh, fundamentale. Rămân la părerea că majoritatea israelienilor și palestinienilor doresc această soluție cu două state independente și uh, Uh, de asemenea, doresc acest lucru să se întâmple uh, foarte rapid, pentru că este momentul să facem acum pași semnificativi înainte. Nu ne permitem uh, să amânăm procesul politic și nu ne permitem să nu ținem pasul cu schimbările din teren. Acesta este singurul mod în care putem da speranță poporului palestinian. Mulțumesc! Uh, Ajungem acum la al doilea schimb de puncte de vedere și aș dori să-i dau cuvântul doamnei Eva Jolini, care este președinta Comitetului pentru de- Comisiei pentru Dezvoltare. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră. Acum dețineți acest mandat de trimis special al Quartetului de aproape trei ani și există în continuare mai bine de 550 de puncte de control rămase și există în continuare doar 60 de produse cărora li se permite în momentul de față intrarea în Israel, în, în Gaza, în ciuda faptului că ONU a cerut o listă cu 8.000 de articole. Ne puteți explica cum Uh, doriți să gestionați situația pentru eliminarea punctelor de control astfel încât să avem uh, o economie uh, mai, mai bună, pentru că noi nu considerăm că poți să ai o economie viabilă cu 550 de puncte de control. Cum veți încerca să obțineți această listă de 9000 de articole care este extrem de necesară în Gaza? Și ultima întrebare. Cred că Așteptăm de 60 de ani și așteptăm de la ocupație, vorbitorul a rămas fără microfon, se pare că s-a întrerupt. Deci mă întrebam, ce așteptăm de fapt? Pentru că am auzit cât de puține ați reușit să faceți în acești trei ani. Am auzit cât de îngrozitoare este situația și uh, cum se degradează pe zi ce trece și atunci de ce nu declarăm unilateral cele două state independente? Aș dori să știu punctul dumneavoastră de vedere. First of all... În primul rând, una din marile probleme atunci când rezolvăm aceste subiecte este că dacă le spui oamenilor că există o veste bună, ei o să-ți spună imediat uh, care sunt toate lucrurile rele care se întâmplă. Dacă le spui oamenilor numai lucrurile rele, atunci riști să ignori și faptul că există și lucruri bune. Adevărul este că situația este echilibrată. Ați întrebat ce s-a realizat în ultimii doi ani. Din punctul meu de vedere, prim-ministrul Fayed și uh, autoritatea palestiniană, care merită să fie lăudate pentru aceste lucruri, au făcut ceva extrem de important. În urmă cu doi ani și jumătate, aproape trei ani când am început, m am început rolul, nu puteam să merg în locuri precum Janin. Dar acum mă duc în mod regulat. Există miliție pe străzi, există uh, armată palestiniană și ca urmare a modificărilor uh, aduse, economia uh, se dezvoltă și autoritatea palestiniană anul acesta va reduce uh, nivelul de sprijin de care are nevoie la o treime din uh, buget, pentru că celelalte două treimi vor veni din uh, venituri practic uh, câștigate de palestinieni. Există și telefonie mobilă în zona palestiniană. Într-adevăr, când spuneți că sunt 550 de puncte de control, trebuie să analizăm situația mai în profunzime punctele importante de control, care sunt mai puține ca număr, uh, unele încă mai există, unele sunt deschise în continuare și trebuie să facem într-adevăr mai multe în următoarele săptămâni. Vom demara probabil uh, parcul uh, industrial și proiectul Bethlehem și vom avea o conferință de investiții la începutul lunii iunie la care vom avea mai mulți participanți decât la cea de anul trecut pentru că la conferința de anul trecut, oamenii credeau că țările arabe nu vor veni, dar am a, a avut de două ori mai mulți participanți decât credeam. Și a, asta nu schimbă cu nimic faptul că, într-adevăr, mai avem multe de făcut, dar dacă ni se permite prin elementul politic, prin voința politică și este o mare dacă, dacă ni se permite acest lucru, ceea ce face Fahed în Palestina este interesant, important și uh, chiar uh, merită atenție. Cât despre gesturi unilaterale, ceea ce am învățat în procesul în Irlanda de Nord este că dreptatea nu are o valoare mai mare pentru oamenii care o împart decât pentru oamenii care o primesc. Deci realitatea este că statul palestinian nu va putea fi înființat pentru că îl declarăm noi ca stat palestinian, ci dacă este negociat, pentru că este singurul uh, lucru care va permite înființarea acestui stat. Și sunt de acord că acolo unde este evident și clar și când acesta este mesajul politic clar către Israel că trebuie să facem mai multe și să pot face mai multe și vă pot da uh, nenumărate exemple de lucruri individuale care pot fi făcute mai rapid, pentru că de obicei trebuie să așteptăm luni întregi până realizăm ceva. Deci dacă avem presiunea exercitată de Uniunea Europeană, de Statele Unite, de Quartet și de, de Parlamentul European, ă, ar fi foarte bine, dar singura soluție care va fi una durabilă este o soluție obținută prin negocieri. Mulțumesc. Domnul Boris de la ă, Comitetul pentru Afaceri Externe. Merci. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Quartetul pe care îl uh, moderați uh, se străduiește să relanseze negocierile care au fost indirecte, care au fost antamate acum uh, zece zile. Sperăm că se va ajunge la un acord între cele două părți pentru a se ajunge la o soluție, între cele, o soluție cu două state. Din păcate, rigiditatea politicii guvernului israelian compromite grav acest obiectiv. Am am văzut deja acest lucru săptămâna trecută cu anunțarea creării a 1600 de noi locuințe care sunt ilegale pe baza dreptului internațional în, Cisjorda, în Cisjordania, mă refer. Dezvoltarea uh, economică este îngrădită de acele puncte de control despre care vorbeați. În Gaza, copiii nu mai pot să meargă la școală în condiții normale și suferă în mare parte de malnutriție. Apoi, uh, nu mai văd uh, nicio perspectivă în afara violenței. Aceasta este singura lor modalitate de exprimare. Documentul dumneavoastră, raportul dumneavoastră din mai 2008 spre un stat palestinian este un document foarte ambițios și totuși, cum putem să progresăm atunci când una dintre cele două părți nu își respectă angajamentele internaționale, iar cealaltă nu își mai face auzită vocea decât prin violență? Iată, sunt uh, deja doi ani de când sunteți trimisul special al quartetului, iar viziunea dumneavoastră asupra conflictului a evoluat în uh, cursul acestor doi ani. Care este bilanțul pe care îl puteți face cu privire la acțiunile quartetului? Apoi, cum trebuie să reacționăm atunci când Israelul anunță construcția de noi locuințe în momentul în care se angajau negocieri directe? și în, în fine ce mijloace putem avea în vedere pentru ca Israelul să respecte drept, regulile dreptului internațional. Cred că în ceea ce privește bilanțul Evident, rolul pe care l-am eu nu are legătură cu negocierile politice în sine, ci cu uh, construirea statului și cu dezvoltarea economiei pe teren, la fața locului. Nu vreau să repet uh, ceea ce am spus deja, însă cred că s-au făcut deja progrese semnificative în uh, planul primului ministru Fayed stabilit în cadrul conferinței uh, de la Paris și în ceea ce privește implementarea acestui plan. Mi-ați pus întrebarea care este percepția mea, cum a evoluat percepția mea în ultimii doi ani. Uh, eu, de fapt, sunt uh, și mai pronunțat uh, acum uh, decât atunci, și anume că problema terenului este cea mai importantă. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați fost în regiune de mai multe ori. Aceasta este o fâșie de teren mică, de foarte mici dimensiuni. Oamenii trăiesc acolo unul lângă celălalt, într-o proximitate foarte strânsă. Adevărul este că Israelienii sunt îngrijorați de securitate. În uh, comunitatea internațională, cred că există foarte multe frustrări și foarte multă mânie cu privire la evenimentele care au avut loc în ultima vreme. Însă există o problemă reală a securității israelienilor și dacă nu înțelegem această problemă și dacă nu o rezolvăm, atunci nu vom uh, ști exact uh, unde stă problema. Singura modalitate de a gestiona această problemă este să construim capacitățile palestiniene și principala întrebare este dacă palestinienii demonstrează că sunt pregătiți să construiască aceste capacități și să se guverneze. Și atunci se va obține un răspuns înapoi de la Israel. Cred că pe aceste aspecte trebuie să ne concentrăm. Există aspecte în care putem să obținem schimbări și acestea sunt, uh, ca, vin ca răspuns la măsurile pe care le iau palestinienii și cred că în zona A unde palestinienii dețin controlul asupra legii și ordinii, ei uh, acceptă că nu ar trebui să existe incursiuni israeliene în zona respectivă. Deci cred că putem să îi ajutăm pe palestinieni uh, prin activitățile pe care le facem noi, uh, prin activitățile de poliție civilă, pentru a completa capacitățile și pentru ca mm, autoritățile palestiniene să poată derula singure activitățile de lege și ordine. Apoi există și activități în zona C. După cum știți, Cisjordania este împărțită în trei zone, A, B, C și zona C reprezintă 60% din Cisjordania și este sub controlul administrativ al Israelului. Palestinienii nu pot să-și, să dezvolte acea parte din Cisjordania decât dacă au permisiunea de a face acest lucru. Așadar, este urgent să se obțină acea permisiune pentru satele palestiniene, pentru orașele palestiniene, pentru drumurile din zonă. Noi lucrăm, de exemplu, la uh, proiectul de locuințe Roabi. Acesta va fi primul oraș construit în Palestina în ultimii zeci de ani. Acest uh, proiect uh, este la nord de Ramallah am uh, creat o structură foarte bună. Sigur, există încă o dispută legată de un drum de acces uh, și sper că vom găsi o soluție, dar durează foarte mult pentru a găsi astfel de soluții, dar avem totuși nevoie de ele. Așadar, dacă mă întrebați ce bilanț pot să fac în Gaza, este extrem de dificil din toate motivele pe care le cunoaștem. În Cisjordania putem vedea posibilitatea conturării unui stat, însă trebuie să ne mișcăm mai repede și trebuie să țintim uh, eforturile internaționale pentru ca palestinienii să poată face ceea ce încearcă să facă și pentru ca israelienii să răspundă așa cum ar trebui să o facă. Mulțumesc. Dacă sunteți de acord, propun să luăm uh, câte trei întrebări deodată pentru a le permite cât mai multor colegi să vă adreseze întrebări și am să-i rog pe colegii mei să intervină foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi amintesc că, că în Camera Comunelor <clears throat> l-ați sprijinit pe domnul uh, uh, John Major în rezolvarea problemei din uh, Irlanda de Nord. Acolo a fost o adevărată relație, legătură chimică și s-a rezolvat un conflict de 500 de ani. Am auzit ce a spus despre instituții și despre construirea capacității instituționale, dar dacă nu există încredere din punct de vedere politic și această reacție chimică, atunci cine va reuși acest lucru? Sigur că putem pompa uh, fonduri europene, dar nu la nesfârșit. Cine face treaba de partea cealaltă? Cine uh, uh, ne asigură că există încredere între liderii politici, între elitele politice ale celor două țări? Da, mulțumesc. Domnule Blair, sunteți uh, un politician cu mare experiență. Uniunea Europeană este un partener uh, important al uh, Israelului și uh, Palestinei, însă nu am reușit să rezolvăm acest conflict. Aș vrea să-mi spuneți ce a realizat uh, totuși Uniunea Europeană în toți uh, acești ani în uh, zonă? Domnul Michael Cashman. Da, mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, domnule Blair. Întrebarea mea se leagă de cele de dinainte. Eu sunt un optimist născut și sunt de acord cu acordarea unor drepturi fundamentale oamenilor, precum uh, slujbe, uh, apă curentă, instalații sanitare și așa mai departe. Aceste drepturi, unora le sunt refuzate și trebuie să recunoaștem angajamentul palestinienilor pentru această soluție cu două state independente. Nu suntem însă siguri că acest uh, angajament este uh, echilibrat de un angajament uh, cel puțin egal din partea Israelului. După cum știm din politică, percepția este totul, e mai importantă decât faptele. Deci ce se face uh, pentru a schimba percepția în această privință măcar? Um, Colegii mei uh, britanici au menționat experiența din Irlanda de Nord. Am învățat uh, ceva cu prilejul uh, negocierilor de pace de acolo și unul dintre ele era că lucrurile nu sunt niciodată atât de rele sau de bune pe cât par. În momentul de față, situația nu pare foarte roză. Este foarte posibil ca la începutul negocierilor directe să avem o poziție mai bună, dar ceea ce nu se poate face, indiferent de provocările de zi cu zi, nu ne putem lăsa păgubași. Și asta am învățat în Irlanda de Nord. Nu ne lăsăm păgubași. Nu renunțăm. În al doilea rând, există întotdeauna o alegere, o alternativă. Cred că toată lumea care Uh, are de a face cu problema israeliană palestiniană are uh, propriile frustrări și propriile gânduri, propriile soluții, uh, propriile modele pe care crede că ar trebui să le urmeze. Dar în Irlanda de Nord am învățat că îți poți exprima frustrările, însă dacă nu ești atent, a doua zi trebuie să o iei de la capăt cu cele două părți în negociere. În activitatea mea am aspecte de ordin practic, interacțiuni cu palestinieni, cu israelieni și cum, mă întrebați cum clădim încrederea? Prin acțiune, vă spun. Asta vreau să vă spun de fapt. După, eh, până în anul 2000 se putea negocia. Diferența este că acum nu cred că soluția vine de la masa negocierilor, ci prin acțiune. Oamenii așteaptă de la uh, Israel uh, să schimbe uh, percepția, dar din punct de vedere al israelienilor, ei cred că dacă au ieșit din uh, Gaza și uh, și-au luat și coloniștii, s-au trezit cu Hamas pe cap. Știu că există și contraargumente, le cunosc, nu trebuie să mi le amintiți, dar atunci când uh, ne uităm la Cisjordania, trebuie să, să știm foarte bine ce se întâmplă pe o limbă de pământ unde trăiesc uh, alături israelieni și palestinieni. Din punctul de vedere al palestinienilor, pe de-o parte, ei spun, a, facem tot ce putem, am acceptat o soluție cu două state, ce mai vreți de la noi? Dar rezultatul uh, evenimentelor din ultimii ani uh, este că a dispărut încrederea. Și această încredere nu poate fi reclădită decât prin fapte. Nu știu dacă a fost o greșeală, dar sfatul meu pe care l-am uh, dat și uh, ministrilor de externe cu care am luat prânzul astăzi, Europa dorește să joace un rol politic important Mm, noi suntem frustrați că pentru israelieni cei care joacă cel mai important rol politic sunt israelienii, pentru că noi până la urmă dăm cei mai mulți bani. Ne concentrăm asupra ceea ce putem face noi și numai noi. Și acesta și asta este uh, a sprijini palestinienii în clădirea Uh, în consolidarea instituțiilor statului. Dacă reușim acest lucru și am putea să facem mai mult decât în prezent în acest domeniu, atunci vom găsi uh, o vom găsi loc și de negocieri politice și de acțiuni politice. Însă, cum vă spuneam, trebuie să plecăm de la acțiune pentru a clădi încrederea vă spun, Uniunea Europeană a făcut o, treabă fantastică din punerea pe picioare a acestei forțe de poliție uh, civilă civile și este un pas important. În legătură cu ceea ce spunea Michael, da, adevărul este că este posibil, chiar și cu toate dificultățile din prezent, să uh, aducem uh, situația la un nivel stabil, dar acest lucru se poate întâmpla numai dacă există încredere dacă aceste negocieri care uh, vor începe în curând vor fi unele reale. Mulțumesc foarte mult! Suntem cel mai uh, important contribuabil, dar nu cel mai uh, important jucător în uh, regiune. Merci. Monsieur Blair Mulțumesc, domnule Blair. Este adevărat că ne-am pus uh, speranțe în acțiunile de care ne vorbeați, mai ales în ceea ce privește Gaza. Există proiecte de infrastructură, uh, Însă nu uh, în legătură cu acestea vreau să vă vorbesc, pentru că mediul internațional nu a fost uh, foarte favorabil. Poate că uh, acum cu Obama și cu doamna Ashton vom putea face progrese. Însă există un punct în care nu suntem de acord. Pentru israelieni, securitatea este o, o prioritate și dacă statul de drept va fi instalat în Palestina, lucrurile vor merge bine. Noi trebuie să fim solidari pentru că am uh, instalat Israelul acolo și suntem uh, răspunzători de securitatea israelienilor, dar nu dar eu vreau să uh, aud din partea noastră că suntem responsabili de securitatea palestinienilor de ani de zile. La fiecare israelian au fost uh, 10 uh, sau 100 de decese pe, de partea palestiniană. Se întâmplă asasinate în continuare și vorbim de ani de zile și aici în Parlament. Există acte teroriste, există asasinate extrajudiciare, există și partea uh, de securitate din punctul de vedere al palestinienilor. Nu s-a vorbit, nu, nu cred că trebuie să vorbim vreodată despre, despre securitatea Israelului fără a vorbi despre securitatea palestiniană. Din acest punct de vedere, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc doamnă președinte. O să vorbesc în elenă, așa că o să vă rog să vă folosiți uh, căștile. zilo. Am urmărit uh, cu, cu mare interes uh, zelul cu care v-ați apărat poziția, în sensul că Regatul Unit uh, nu intervine militar în Irak. Și m-am întrebat dacă există o manieră politică pentru ca crima colonizării făcută de Israel să poată fi oprită. Mă întrebam de asemenea dacă există mijloace pentru a putea face față distrugerii oricărui tip de infrastructură. Ați spus că încercați să construiți un stat palestinian. Dar când vedem că chiar și infrastructura de bază lipsește în Gaza sau de altfel în toate părțile și există mecanismul american militar care distruge totul, mă întreb dacă există mijloace pentru a face față acestei situații. În ceea ce privește colonizarea, aș vrea să vă reamintesc că, că aceasta este o crimă de război care ucide orice posibilitate de a ajunge la o soluție. Știți că prin uh, decizia curții uh, britanice, o altă crimă de colonizare comisă într-o țară vecină Palestinei, Regatul uh, a făcut în așa fel încât Regatul Unit nu a făcut nimic pentru a pune capăt acestei crime. Cred că ar trebui să facem ceva pentru a ajuta Orientul apropiat. Welcome from me, Tony. Bun venit, Tony. Bineînțeles, regretăm și condamnăm uh, decesele care s-au adunat de ambele părți. Dar mă interesează Bethlehem și proiectele pe care le-ai menționat, pentru că doar 5% din uh, apă este apă potabilă și Uh, vreau să știu dacă se va putea realiza ceva în acest sens. Și vreau să te întreb și în legătură cu declarația quartetului care a spus că suntem în favoarea unificării palestiniene. Cum răspundeți criticilor uh, Uh, care spun că în realitate subminăm de fapt obiectivele palestiniene și colegii au vorbit despre experiența ta cu uh, Irlanda de Nord. Când te uiți la Hamas, având uh, în vedere experiența ta în lucrul cu foști teroriști, crezi că Hamasul este pe drumul care îi duce și pe ei spre pace și democrație? Da, sunt întrebări foarte importante. În primul rând, Securita securitatea este o problemă palestiniană și israeliană. Bineînțeles, e perfect adevărat, dar singura securitate viabilă este o soluție care să funcționeze. Mă tem că asta este realitatea până la urmă. Unul din motivele pentru care este atât de important să construim capacitățile palestiniene pentru statul de drept este faptul că, așa cum a spus și uh, președintele autorității palestiniene, trebuie să avem o lege, o autoritate. Deci, există o autoritate palestiniană care are mijloacele să aplice regulile și legile statului de drept. Deci Tocmai de aceea spuneam, dacă vrem să rezolvăm problema, trebuie să analizez toate uh, dimensiunile, exact așa cum sunt ele, pentru că mulți palestinieni în Cisjordania analizează situația care s-a întâmplat în Gaza și consideră că a fost un act ilegal împotriva autorității palestiniene. Deci există. Uh, nu toată lumea e de acord cu acest lucru, dar ei, ăsta este punctul lor de vedere. Securitatea vine în urma unei soluții și motivul pentru care este atât de important să construim capacitate și infrastructură pentru palestinieni este că, spre exemplu, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, dacă există uh, o izbucnire de violență între două bande rivale și uh, autoritatea palestiniană uh, suprimă acest conflict, acest lucru este extrem de important. Pentru că am spus Problema este că oamenii nu consideră că aceste, aceste aspecte sunt la fel de importante ca procesul de negociere, spre exemplu. Dar, din punctul meu de vedere, acest lucru stă la baza siguranței pentru ambele popoare, pentru că altfel, dacă există conflicte care se prelungesc, dezechilibrul de putere va însemna că cifrele pe care le ați citat vor continua. Deci singura soluție este să avem pace cu o autoritate palestiniană care să fie capabilă să guverneze Palestina. Și acesta este și răspunsul la întrebarea legată de ocupație. Problema cu ocupația este nu reprezentată nu doar de restricțiile impuse vieții palestinienilor, ci și faptul că este extrem de dificil ca economia palestiniană să se dezvolte în mod adecvat atâta vreme cât există aceste restricții. Dar restricțiile vor fi îndepărtate doar dacă uh, palestinienii reușesc să-și construiască un stat de drept. Și atunci vom avea o dezbatere, dar măcar atunci vom avea argumente de partea noastră. Și v-aș sfătui să veniți în vizită și să vedeți ce fac palestinienii în acest uh, uh moment în toate orașele din uh, Palestina. Pentru că acesta este răspunsul până la urmă, să vezi cu ochii tăi. Nu o să apar pe prima pagina a ziarelor, dar este singura modalitate să înțelegi. În ceea ce privește proiectul referitor la apa uh, potabilă, suntem în faza de lansarea de cerere de oferte și de îndată ce vom uh, organiza licitațiile vom construi uh, respectivul uh, proiect, dar este o cursă contra cronometru pentru că și israelieni și palestinienii vor avea de pierdut dacă nu realizăm acest uh, proiect. Dar analizez acum și uh, problemele pe termen lung legate de electricitate și de apă potabilă. Uh, în ceea ce privește relația cu Hamasul, nu am nicio mai vagă îndoială că dacă există un impuls în spatele acestui uh, proiect, care, acestui proces care ne oferă șansa să ne gândim la pace, atunci Hamas va fi confruntat cu o alegere care este alegerea corectă. Fie să fie de partea acestui proiect, fie să se dea la o parte. Deci, dacă oamenii din Cisjordania și din Gaza văd că există această posibilitate a acestui stat independent, atunci totul va merge mult mai bine. Pentru că am vorbit până acum cu foarte mulți oameni din Gaza și toată lumea e convinsă de acest lucru. Vă asigur că oamenii vorbesc tot timpul cu Hamasul, chiar dacă, este, chiar dacă asta contravine principiilor stabilite de quartet. Deci, Practic, toată lumea trebuie să ia o decizie, dar este o decizie ușoară dacă uh, procesul de pace este bun. Mulțumesc. Domnul Clint. Domnule Blair, am avut ocazia să fac o vizită în Israel și în uh, Cisjordania acum uh, trei săptămâni și trebuie să spun că după ce am fost acolo nu sunt de acord cu optimismul dumneavoastră, nu vă împărtășesc optimismul pentru că cred că Cisjordania a devenit un fel de Schweizer și există linii roșii și, care nu sunt compatibile și ceea ce am văzut uh, recent atunci când a fost uh, Joe Biden la Ierusalim și israelienii au anunțat uh, activitățile de construcție în estul Ierusalimului, asta nu duce la uh, o încurajare a încrederii. Și modul în care se comunică toate aceste aspecte mă fac să cred că este extrem de dificil să fii optimist. Pentru că am avut un ghid foarte tânăr uh, israelian și l-am întrebat dacă palestinienii au rămas fără, fără timp și de ce nu au acceptat până acum acest, uh, uh, această soluție cu două state. Și israelianul mi-a spus că timpul să scurge nu pentru palestinieni, ci pentru israelieni și atunci l-am întrebat cum să interpreteze acest lucru. Și el mi-a răspuns că va veni ziua în care palestinienii nu vor mai cere o, două state, vor uh, cere un singur stat cu uh, drepturi egale pentru noi și acesta va fi sfârșitul statului evreu. Deci, israelienii nu, nu îndrăznesc să nu le ofere aceste drepturi pentru că atunci ar deveni un regim de apartheid. Deci, întrebarea mea este cum interpretați aceste lucruri și a doua întrebare este de ce nu avem abordarea Dayton. Deci de ce nu îi punem pe toți la uh, masa negocierilor? Pentru că până la urmă nici Milosevic n-a vrut să semneze înțelegerea, dar până la urmă a făcut-o forța de împrejurări. Domnul Hagi Gheorghiu. Κύριε, Μπλερ, να σας καλωσορίσω και εγώ στη συνεδρία. Vă urez uh, bun venit, uh, domnule Blair, la această reuniune. Cred că după atâția ani de tragedie a poporului palestinian, trebuie să spunem foarte clar că diplomația trebuie să se oprească. Acum trebuie să trecem la fapte, la acțiuni. Eu uh, aș uh, vrea să fiu destul de tranșant. Sunteți un diplomat excelent, dar trebuie să știți că diplomația uh, trebuie să se încheie acum și cred că mesajul pe care trebuie să-l transmitem este că acum trebuie să lucrăm în direcția acțiunilor concrete. Ați trimis trupe militare în Irak pentru a încerca să rezolvați situația. Eu aș vrea să vă spun că nu trebuie să ne mulțumim doar cu diplomația în fața acestei uh, probleme. Cred că nu veți reuși uh, dacă veți apela numai la mijloacele diplomatice. Dacă vă stabiliți un uh, orizont de timp când veți spune că aceste eforturi vor putea să ia sfârșit? V-ați stabilit uh, un orizont de timp, de exemplu 2-5 ani? Eu cred că comunitatea internațională trebuie să hotărască că fără sancțiuni împotriva Israelului nu vom ajunge la nimic. Domnul Tanok, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, domnule Blair, Rusia, Rusia este unul dintre șefii din quartet și spunea uh, că um, și spunea recent uh, că va dezvolta o, o bombă nucleară, apoi se vorbește despre sancțiuni împotriva Iranului și în timpul războiului din Liban s-a constatat că au fost furnizate arme uh, din Rusia către Hezbollah prin Siria. Uh, ce veți face pentru a asigura Uh, Israelul cu privire la intențiile pașnice. Apoi este vorba de uh, finanțarea unor ONG-uri uh, israeliene și este vorba și despre diferite ONG-uri care lucrează în sensul Hezbollah și Hamas. Bill Nitten. Irlanda de Nord a fost menționată ca, ca o paralelă. Apoi uh, John, care a câștigat uh, premiul Nobel pentru pace, mi-a spus că i-a explicat lui Jerry Adams cu privire la drepturile omului. Beneficiul era că Irlanda era în Uniunea Europeană și știm ce s-a întâmplat, însă nu există Uniune Europeană în Orientul Mijlociu. Credeți că există vreun avantaj uh, să le spuneți autorități israelilor și palestinilor să uite de religie și să vorbească de drepturi egale și de șanse egale. Uh, să folosiți ideile europene în Orientul Mijlociu. Ar fi de ajutor o astfel de idee? Întrebările devin tot mai interesante pe măsură ce continuăm. Sunt încântat că John Hume a i-a explicat Uniunea Europeană lui Jerry Adams. Cred că ar trebui să avem și noi o copie a acestei explicații. Uh, pentru, și am putea să o circulăm, uh, o să o difuzăm în întreaga lume, ne-ar ajuta la nivel mondial. Poate că, mai ales în țara mea. Dar uh, am să revin acum la lucruri serioase. În ceea ce privește Cisjordania, ați uh, vorbit despre optimismul meu. Uh, de câte ori spui cuiva că se întâmplă ceva bun în Cisjordania, ți se spune da, ești prea optimist. Uh, eu sunt uh, conștient de pericolele pe care le-ați menționat dumneavoastră, sunt uh, conștient de aceste pericole ale abordării cantonale, între ghilimele, pentru Cisjordania. Însă dacă vă uitați la viața din orașele majore din Palestina, comparativ cu acum doi ani, situația s-a îmbunătățit. Asta nu diminuează distanța distanța care mai trebuie încă parcursă, însă este important să subliniem îmbunătățirile realizate. În ceea ce privește soluția cu un singur stat, uh, îi aud pe israelieni și palestinieni vorbind despre o astfel de soluție, dar nu știu cum ar putea să funcționeze o asemenea soluție. Dacă dumneavoastră știți, eu nu știu. Nu văd cum ar putea să fie guvernat un astfel de stat într-un mod eficient. Uh, și motivul pentru care oamenii au ajuns la soluția cu două state nu a fost un motiv uh, obișnuit au existat presiuni ale diferitelor evenimente. Acest lucru s-a întâmplat pentru că, în mod logic și rezonabil, nu se întrevedea o altă soluție. E simplu, ai o populație israeliană, ai o populație uh, palestiniană, 25% din uh, israelieni sunt arabi, dar, pe de altă parte, palestinienii vor uh, să își declare propriul stat, iar Israelul nu vrea să renunțe la statul Israel. Este foarte clar acest lucru. Deci eu știu de ce oamenii se exprimă astfel. Cred că este o exprimare a frustrărilor cu privire la ce se întâmplă. Dar, sincer să fiu, nu cred că aceasta este o soluție. Uh, și nu putem uh, să dăm curs uh, sugestiei uh, colegului care spunea că trebuie să înlocuim diplomația cu acțiune. Nu cred că aceasta ar fi modalitatea cea mai potrivită, dar oricum vă mulțumesc că m-ați numit un diplomat excelent. E un nume, un apelativ mult mai bun decât alte apelative pe care le-am primit. În ceea ce privește Rusia și Iranul, nu cunosc detaliile legate de ONG-ul la care vă referați dar uh, în ceea ce privește Rusia și Iranul, aceasta este o chestiune de negociere între americani și ira- iranieni. Însă, în uh, uh, poziția mea, pe care mi-am asumat-o în acest quartet ONU, UE, Rusia și America nu este cea mai fericită familie și trebuie să vă spun că Rusia a avut un demers foarte constructiv în activitatea pe care o fac eu. Eu uh, vorbesc uh, așa cum văd eu lucrurile. În fine, în ceea ce privește uh, ideile Uniunii Europene și modul în care ar funcționa acestea, cred că există foarte multe lucruri pertinente în abordarea regională. Însă pentru ca această abordare regională să funcționeze, procesul de pace trebuie să progreseze. Nu cred că va veni înaintea acestor lucruri. Când a fost lansată inițiativa de pace arabă în 2004, acesta a fost un moment foarte important și le spun constant celor din Israel că acesta a fost un pas uriaș înainte pentru lumea arabă. Deci haideți să nu ignorăm această oportunitate pe care o oferă inițiativa arabă pentru pace. Este o bază legitimă de discuție și negocieri dar cred că Până când uh, procesul politic uh, nu se reia, până când nu se redeschid negocierile, va fi foarte greu ca această asociere regională să joace rolul pe care ar trebui să-l joace. Dar dacă face acest lucru și dacă lucrurile se pun în mișcare, cred că este o dimensiune foarte importantă. Cred, uh, doamnelor și domnilor, că am ajuns la finalul sesiunii noastre. Cred că a fost o după-amiază extrem de interesantă și utilă. Dați-mi voie acum uh, să le să le mulțumesc uh, tuturor uh, eurodeputaților care au participat și aș vrea să le mulțumesc și invitațiilor noștri speciali. Îi mulțumim domnului Blair pentru um, că a împărtășit din experiența sa cu noi. Mulțumesc!